So we continue now the work of, of Continuăm acum lucrările comisiei noastre și îmi face mare plăcere să-l întâmpin aici pe domnul Lemaitre, director general pentru politică regională și urbană de la Comisia Europeană. Ne-am întâlnit acum multe luni, de fapt, la Comisia Regii. Ne bucurăm să vă revedem astăzi aici. Îi dau cuvântul domnului Lemaitre pentru o prezentare preliminară și apoi dau cuvântul uh, colegilor pentru comentarii, pentru întrebări sau poate sugestii. Depinde de ce o să ne spuneți. Aveți cuvântul, domnule Lemaitre. Mulțumesc, doamna președinte, doamna Mihailova. Stimați eurodeputați, într-adevăr a trecut ceva vreme de când am văzut Între timp însă ați avut-o printre dumneavoastră pe comisara Crețu în, în mod destul de uh, constant și poate că în felul ăsta Dialogul nostru nu a încetat nicio clipă. M-am gândit că e un moment absolut oportun în această perioadă de a trage linie și de a vedea ce s-a făcut în perioada anterioară, ce se face actualmente, ce se preconizează de asemenea pentru viitor. Aș vrea să merg foarte repede cu uh, aceste evenimente și să o iau în ordine cronologică. Să nu uităm perioada 2007-2013, aș spune, pentru că ea ne oferă dovezi tangibile, numeroase, în legătură cu ce s-a făcut și ce ne poate ajuta în viitor această experiență. Mă bucur că uh, în încheierea sau finalizarea conturilor pentru 2007-2013 merge mult mai bine și mai repede decât uh, exercițiile similare anterioare. Și acum aș ajunge la perioada actuală, gândindu-mă la cât de repede sau cât de încet se implementează lucrurile. În acest sens, trebuie spus că în perioada 2007-2013 aceasta s-a încheiat formal în 2015, când am, am uh, evaluat eligibilitatea cheltuielilor. Deci aveam acea regulă N plus 2, uh, chiar dacă, bineînțeles, această perioadă acoperă exact uh, cea mai gravă criză financiară și economică pe care a cunoscut-o Europa din anii 30 încoace. Și aș dori să mă bazez în aceste observații pe câteva grafice. Primul este extrem de simplu, el compară viteza de punere în aplicare între perioada 2007-2013, respectiv 2014-2020. Aceasta din urmă, uh, și nu o să vă surprindă, este cea cu roșu, curba care este mai joasă. Vedeți, efectiv, nivelul de punere în aplicare, de implementare, exprimată în plățile, plățile interimare acordate statelor membre. În acest sens, la sfârșitul anului trecut, adică al cincilea an al perioadei de programare actuale, ne găseam așadar la doar 20% plăți. Asta înseamnă că mai avem încă 80% de plăți de efectuat. Dacă comparăm cu perioada ante anterioară, 2007-2013, și încă o dată, acea perioadă, vă reamintesc, n-a fost o perioadă uh, simplă, pentru că ne, gădeam, ne găseam în plină criză financiară, tot ne găsim la 11 puncte, 11% mai uh, bine raportați la implementare. Deci, perioada actuală este una extrem de lentă în privința implementării și dacă ne gândim la această diferență, uh, e clar că ea nu va fi recuperată. Nu vom putea recupera diferența între cele două perioade de programare. Cred că este momentul de a ne examina așa, în spirit autocritic acum. Uh, viteza contează și nu numai în Europa. Uh, coeziunea trebuie să ajute pe cei din statele membre în, zil, în viața de zi cu zi, mai ales în reformele uh, începute în ce privește viziunea pe viitor uh, legată de tehnologii, um, legată de schimbările climatice și așa mai departe. Nu putem să spunem că un an sau doi ani nu contează. Uh, contează viteza. Suntem într-o cursă cu chinezii, cu americanii și trebuie să ne asigurăm că aceste politici chiar merg, chiar funcționează și că ele aduc rezultate în timp, uh, la timpul potrivit, potențând uh, acele schimbări și transformări pe care ni le dorim cu toții. Una dintre convingerile noastre mai profunde izvorute din acest uh, grafic uh, ne îndeamnă să spunem că e nevoie de mai multă disciplină financiară în rândul statelor membre. Să spui că poți să compensezi viteza cu calitatea cheltuielilor efectuate, mi se pare că este un argument uh, falacios. Cum am putut să facem în 2007-2013 să ajungem la N plus 2, când aveam state membre primind mai mulți bani și cu foarte puțină experiență și acum, 14 ani mai târziu, aceleași state membre sunt foarte versate și înțeleg ce înseamnă gestiunea partajată și implementarea politicii de coeziune. Au experiență în acest domeniu. Și de ce trebuie regulile pe viitor să fie mai uh, mai puțin stricte decât ce s-a petrecut în trecut și când am avut rezultate pozitive. Vreau să vă spun că am încercat să vedem ceea ce noi considerăm a fi o greșeală fundamentală, o eroare fundamentală în acest proces. Am, am văzut că există un efect de stop and go oprire și pornire între cele două perioade de programare. E foarte bine să termin o perioadă așa cum trebuie, după aia o să o iei de la capăt de la zero cu noua perioadă. Noi am propus ca pe viitor să existe mai multă mm, flexibilitate care să permite proiectelor în curs, în perioada actuală, și care nu s-au încheiat până în 2023 să fie continuate până în uh, perioada 2021-2027. Uh, asta ar fi foarte util, asigurându-ne că avem o punere în aplicare, o implementare mai constantă, mai eficientă a obiectivelor politice de coeziune de la an la an. Însă cel mai important lucru aici și pentru a avea cea mai bună implementare pe viitor și cea mai și cel mai bine, vă spuneam, este ca programele să fie adoptate la timp, să înceapă la timp și nu ca în perioada actuală când mai bine de jumătate de programe ca buget au fost adoptate practic doar în a doua uh, jumătate a perioadei de programare, adică începând cu 2015 numai. Și aici ajung la pregătirile pentru viitor. Aveți și un al doilea grafic um, Bănuiesc că această prezentare va fi transmisă mai departe. E vorba de eh, selecția proiectelor. Aici stăm un pic mai bine în comparația cu perioada ante anterioară mm, și știm foarte bine pe teren concret ce s-a putut face. Acum, perioada de după 2020, pregătiri pentru viitor. Dacă îmi permiteți câteva observații legate de actualul proces legislativ. Uh, Aș dori să spun că suntem extrem de admirativi și foarte recunoscători raportorilor dumneavoastră, mai ales pe regulamentul privind dispozițiile comune, CPR. Mă refer la domnul Novakov și la doamna Crel, mai ales la doamna Crel, pentru că dânsa a reprezentat Parlamentul European uh, fiind și bolnavă și totuși ea s-a asigurat că noi am putut să avem cât de multe triloguri și discuții la nivel politic posibil în timpul alocat. Și cu siguranță nu din lipsa dialogului sau trilogului politic uh, am ajuns la situația de față. Nu. După părerea noastră, care ar fi situația actuală? Bineînțeles, noi ne-am fi dorit să ajungem la un fel de înțelegere, acord între Parlament și Consiliu pe părți cel puțin din uh, regulamentul privind dispozițiile comune. Măcar. Eu cred că nu suntem chiar așa de departe de acest obiectiv. Mă refer la partea fundamentală care se referă la obiective și la programare. Într-adevăr, aici, pe aceste reguli, e nevoie de totuși un minim de claritate pentru a putea să începem exercițiul de reflexie, dialogul bilateral între statele membre și comisie referitoare la programele viitoare. Deci, da. Suntem un pic triști, e adevărat, în sensul că nu am reușit să facem ce ne-am propus, nu în totalitate, însă, totuși, noi considerăm că anumite baze au fost uh, puse, asta nu se va pierde și aceste baze, această bază va putea fi folosită în continuare de îndată ce își va intra în funcțiune următorul Parlament. Aceste discuții, aceste întâlniri au uh, pus în lumină și au clarificat o serie întreagă de aspecte importante. Bineînțeles că multe detalii rămân de uh, rezolvat, însă noi vedem destul de bine. Care sunt principalele elemente, cel puțin în perioada de programare pentru uh, dispozițiile comune, comune uh, Vedem, deci, cum vor arăta aceste lucruri. În acest sens, considerăm că avem totuși o bază suficientă care ne permite să intrăm în dialog cu statele membre. Cât privește pregătirile, cât de avansat suntem? După cum știți, Comisia a sugerat ca următoarea politică de coeziune să fie mai strâns legată de semestrul european. Spun când și cum, pentru că în ultimele luni am lucrat pe acest exercițiu și aș dori să vă spun la ce concluzie am ajuns. Ehm, concluzia nu este că ehm, semestrul european va fagocita ehm, politica de coeziune. Nu. De asta vorbesc de cele două împreună, dar nu una inclusă în cealaltă. În același timp, ați putut să parcurgeți rapoartele de țară pe care noi le-am realizat și asta la sfârșitul lui februarie. Marea noutate este că ele acum sunt strâns legate de semestrul european, deci legătura între semestrul european și politica de coeziune. În acest sens am, re, am consolidat analiza nevoilor de investiții în diferitele state membre. Nu toate investițiile, nevoile de investiții, nu investiții din viitor cu banii de la coeziune, nu. E vorba și de investiții private și de investiții publice și asta în toate domeniile. A doua noutate conținută în aceste rapoarte de țară este că destul de sistematic, cu excepția acelor state membre care nu sunt incluse în acest exercițiu, cum ar fi țara mea de Baștine, Luxemburgul, e bine, în restul rapoartelor avem o secțiune legată de disparitățile regionale și evoluțiile respective și vreau să spun că am spus asta, am făcut acest exercițiu chiar și în anumite state membre care până acum erau considerate ca fiind, să zic, omogene, pentru că, de pildă, statistic vorbind, ei aveau doar o singură regiune, uh, cum ar fi statele membre. Ei bine, în toate statele membre am mers mai departe de acea definiție cu o singură regiune ca să vedem și ca să constatăm, de fapt, niște disparități regionale extrem de pronunțate când vine vorba de nivelul de dezvoltare, încercând, deci, astfel să desprindem o serie de concluzii uh, politice în acest sens. Ei bine, iată două noutăți care, zicem noi, că ne-au permis să avem o bază analitică cât se poate de solidă pentru a defini niște investiții de priorități uh, de investiție specifice politicii de coeziune. Asta a fost uh, apoi exprimat în faimoasele anexe. Una uh, pe stat membru, concise, două, trei pagini, nu mai mult, care conțin, practic, idei legate de arhitectura politicilor care trebuie conduse. E vorba de cele cinci priorități politice, după cum s-a pus de acord Parlamentul și Consiliul anexele, anexa D respectivă urmează exact uh, această arhitectură pentru viitor. După cum puteți constata din acest tabel, de asemenea, ne-a preocupat uh, acea concentrare tematică care a fost propusă regulile respective. Pentru statele mai dezvoltate, această concentrare tematică ar permite într-adevăr o mai mare concentrare și o accentuare într-adevăr a obiectivelor politice urmărite. După cum puteți să constatați, având în vedere analiza nevoilor, noi considerăm că atunci când e vorba de țări cum ar fi Finlanda, Suedia, Danemarca, Irlanda sau Luxemburg, care sunt state membre care beneficiază uh, foarte puțin în politica de coeziune, Danemarca, Irlanda și Luxemburg, de pildă, nu primesc mai mult de 10 euro per capita anual din Fondul European de Dezvoltare Regională. Deci sume foarte modeste și trebuie să te gândești ce faci uh, cu acești bani până la urmă. Și de aici concluzia că cele mai bune rezultate le-am obține și cea mai bună plus valoare la cheltuială în aceste state membre, concentrându-ne în cadrul uh, Fondului European de Dezvoltare Regională exclusiv pe creșterea inteligentă în exclusivitate, deci. Bine, asta nu înseamnă că nu ar fi cheltuieli care ar fi uh, utile pentru problemele de climă, climat, pentru că și aici nu avem toate tehnologiile de care am avea nevoie pentru a ne atinge obiectivele în domeniul schimbărilor climatice. Și deci, o Olanda țările de jos. O categorie în sine. I-am creat o categorie aparte. Este o țară foarte urbanizată. Și are un statut aparte în cadrul acestei perioade de programare. Și apoi aveți o altă categorie pentru Austria și Germania. Ehm, țări pentru care nu ne mai preocupăm de conectivitate. Având în vedere sprijinul foarte modest pe aceste țări și, pe de altă parte, având în vedere infrastructurile pe care aceste țări le au deja de transport și așa mai departe, nu considerăm că în politica de coeziune în aceste două state membre conectivitatea ar trebui să fie o prioritate și deci ele nu sunt acoperite în obiectivul politic 3 pentru celelalte state membre am hotărât că există priorități care trebuie să fie realizate în politica de coeziune. Toate, de fapt. Is... Și ce aș mai vrea să subliniez? Ceea ce, după părerea noastră, reprezintă chiar esența acestei anexe de... Ei bine, aceasta definește poziția de plecare pentru comisie pentru a lansa discuții bilaterale, individual cu statele membre, în ceea ce privește viitoarele acorduri de parteneriat și viitoarele programe operative. Nu e absolut deloc o listă exhaustivă, exclusivă și poate ați observat deja că nici măcar nu e cuantificat dacă e să mă uit la dreapta, în dreapta mea, nu spune, păi stați că uite, Germania cheltuiește atât de mulți bani pe diferite tipuri de proiecte, ci doar dăm o indicație a nivelului de prioritate pe care noi îl considerăm uh, necesar pentru investiții prioritare. Și suntem de părere că astfel avem o analiză solidă și un punct de plecare solid pentru uh, ceea ce va fi, după părerea noastră, un dialog deschis și fructuos cu statele membre în ceea ce privește viitoarea arhitectura programelor lor. Și în final, dați-mi voie să vă prezint următorii pași. Dar poate înainte de asta să subliniez mai întâi un fapt, și anume, ceea ce nu ne dorim deloc este să plasăm legiuitorul într-o realitate de care să nu poată scăpa. Toate aceste lucruri, evident, se fac fără a duce atingere procesului legislativ și fără a aduce atingere competențelor Parlamentului și Consiliului în funcție de detaliile ce vor fi definite în uh, poziția comună și în regulament. Și, în mod evident, orice regulă detaliată asupra cărui ajungem la un acord între Parlament și Consiliu, evident, se va încadra în acest dialog bilateral tocmai pentru a finaliza programele operaționale pentru fiecare stat membru în parte. Dar, deocamdată, evident, plecăm de la ipoteze. Și acesta este punctul de plecare, anexa D. Fie că e vorba de concentrare tematică, fie că e vorba de eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli. Apoi, pașii următori. Ne aflăm într-un adevărat turneu al capitalelor. Mergem și prezentăm planurile uh, prezentate de țări și specific anexa D. Eu am avut plăcerea deja să particip la două uh, evenimente de lansare, unul la Varșovia și unul la Praga și vreau să vă spun că sunt extrem de încântat de răspunsurile oferite de factorii interesați în aceste două state membre și de nivelul lor de pregătire pentru a se lansa cât de curând în aceste discuții bilaterale. Din punctul nostru de vedere, aceste evenimente de lansare, de inițiere, sunt concepute specific pentru a aplica principiul de parteneriat. Adică, organizăm aceste evenimente, noi suntem cei care hotărâm care este lista invitaților și am invitat toți partenerii pertinenți dincolo de uh, autoritățile guvernului. Și asta a dat uh, un prim uh, schimb de opinii foarte fructuos. Încercăm să ne concentrăm Dacă ne-am fi concentrat doar pe autorități, le-am fi cerut să ne ofere o foaie de parcurs, adică să ne explice cum anume întrezăresc anumite etape cheie în așa fel încât în mod colectiv să ne aflăm într-o poziție în care dacă până atunci se adoptă regulamentul comun de procedură, să fim în măsură să avem o programă operative uh, de, pe deplin până la finalul anului vi- viitor. Ca să nu avem întârzieri. Și am sugerat statelor membre să vină cu aceste foi de parcurs uh, până la jumătatea acestui an. Am uh, spus uh, Varșovia, ei sunt deja gata, sunt gata, știu exact ce vor să facă și au aceeași ambiție ca și noi să încheie până la finalul anului viitor și să adoptăm până atunci. Acum, procesul semestrului european, după cum știți, încă nu e de terminat, nu e că finalizat. Mai sunt, există în continuare recomandări specifice pe țară. Ele vor fi publicate de către Comisie în data de 5 iunie și, din nou, iată o noutate legată de uh, punta aceasta pe care o facem cu politicile de coeziune. Încercăm să redactăm, de asemenea, și uh, un raport specific de recomandări investiționale. Încercăm să ne concentrăm pe investițiile prioritare. Nu cred că mm, ace- conținutul acestei recomandări va fi unul uh, surprinzător, pentru că, de fapt, uh, bun, decurg în mod logic din raportul specific de țară. Aceste recomandări investiționale uh, nu se vor limita doar la politici de coeziune, ci vor ține seama de nevoile investiționale per total ale statelor membre. Cred că am vorbit cam mult, dar uh, sper că vom avea în continuare timp și pentru a face un schimb de opinii. Mulțumesc! No, no. Nu, nu, n-ați vorbit chiar așa de mult. A fost interesant. Și cred că aveți așa, pare că aveți un plan de bătaie foarte clar. Noi azi dimineața am discutat uh, despre planurile noastre din Parlament și, bun, au mai fost în continuare nedumeriri. Dar haideți să începem eventual cu coordonatorii. Domnul Van Nistelrooy? Da, mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a discuta despre felul în care facem tranziția între cele două perioade legislative. Ați vorbit despre semestrul european. Și noi am reușit să ne punem de acord asupra faptului că e nevoie de reforme structurale. Foarte multe schimbări, modificări vor apărea. Și ne puteți prezenta pe scurt relația între semestrul european și implementarea noilor programe? Eu mi-aduc aminte că avem 70%, nu? Din toate aceste recomandări care de multe ori sunt chiar legate de raportul uh, specific pe țară și de politicile de coeziune. E vorba de sume imense, 20-22 de, de, de miliarde nu în următoarea perioadă și e nevoie de reforme. Uh, trebuie să vedem exact în ce situație ne aflăm. Un al doilea lucru, performanța. Nu spuneți nimic despre performanță. 24 de miliarde în rapoartele acestea specifice pe țară și asta e o întrebare pe care mi-am dorit întotdeauna să o pun. Aș fi vrut să o pun mai devreme. Au fost publicate rapoartele și știm că acum cifra totală e de peste 24 de miliarde bani necheltuiți. Tare mă interesează acest lucru. Vreau să știu ce se întâmplă. Și apoi ceea ce a spus dumneavoastră, încă de pe acum afirmați că vom avea niște transferuri din această perioadă bugetară către următoarea. Nu mi se pare o bună această comunicare. Păi ă, asta înseamnă că cei care vor investi vor, se vor întreba, păi de ce se mai pune o bani dacă sunt deja bani necheltuiți din perioada precedentă? Ă, dacă ministrul ministrul nostru de finanțe aude chestia asta, să știți că nu sunt sigur că ce se va întâmpla. Uh, nu cred că o să ne trimită flori, nici mie, nici dumneavoastră. Așa că... E adevărat că anumite lucruri sunt uh, doar la îndemâna Parlamentului European, care poate hotărâ asupra lor. Dar în ceea ce privește cooperarea globală pe coeziune, vă amintiți că în trecut am avut uh, uh, o, o astfel de inițiativă lansată de către Parlament și poate ne ajutați și pe noi și secretariatul să ne actualizați informațiile despre acele programe care funcționează bine și uh, care poate vor fi finalizate până la finalul acestei perioade de programare. Ar fi o posibilitate. În orice caz, vă mulțumesc pentru cooperare, pentru prezență și adevărat că uh, Uh, ceea ce ne dorim cu toții este să beneficiem de fonduri uh, însemnate care să fie investite, pentru că e vorba de politici de coeziune. Acestea fac parte din obiectivele noastre. Uitați-vă la schimbările demografice, felul în care evoluează lucrurile în țările mai bogate, discrepanțele între zona rurală și zona urbană și tocmai de aceea e, munca pe care o faceți este absolut necesară. Așa că vă mulțumim pentru toate aceste eforturi și să știți că vă așteptăm să veniți cât mai des la noi, pentru că ne e dor de dumneavoastră. Very personal. Thank you. Thank you. Da, iată o intervenție foarte personalizată. Mulțumesc, doamna Crel. I don't know what this means. Mulțumesc. Ce a însemnat ultima frază? Nu știu ce a însemnat, dar poate dacă bem un pahar o discutăm. Vreau să mulțumesc domnului Lemetră pentru această prezentare foarte interesantă. Am o întrebare referitor la calendar. Vreau, am înțeles că ați început deja să discutați cu partenerii, să puneți un pic lucrurile la punct, dar uh, am totuși îndoieli dacă această metodă plină de optimism se va și concretiza în realitate. Pentru că, după cum știm cu toții, Consiliul a hotărât să pună în, uh, în rezervă 50% din fondurile de coeziune. Și ați auzit deja, uh, se pare că viitoarea președinție germană de asemenea dorește uh, să reorganizeze întregul CFM și asta să fie făcut până în 2020. Eu cred că 50% din fondurile de coeziune nu văd cum se poate ajunge la un rezultat pozitiv. Trebuie să așteptăm, uh, nu știu, până la sfârșitul lui decembrie 2020 sau cum? Asta înseamnă că totul va fi absolut amânat, întârziat. Avem cumva vreo posibilitate de a începe programarea înainte de finalizarea CPR-ului care se discută? N-am nicio idee cam cum se vor uh, decanta lucrurile. Poate că noastră aveți mai multă creativitate și mai multă imaginație decât mine. M-ar interesa să știu cum, ce părere aveți. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Intervenție din sală fără microfon. Well, this is because you are in the Tocmai pentru că vă aflați în perioadă electorală, în campania electorală, de aceea poate nu e foarte clar. E, e o glumă. E o glumă, am în vedere dezbaterea noastră anterioară. Bun. Doamna, domnul Van Mintelburg. Da, mulțumesc și mulțumesc domnule Lemetro pentru prezentarea aceasta foarte clară și pentru dorința dumneavoastră de a avea disciplină financiară suplimentară în rândul statelor membre. Cred că am înțeles eu asta bine, nu? Da? S-a pus accentul pe uh, uh regulă și adevărat că mă bucur că se reintroduce această perspectivă. Nu poți să obții întotdeauna tot ce-ți dorești. Asta e un cântec bine cunoscut. Și Vă mulțumesc pentru că ați lansat pregătirile pentru noua perioadă de programare. Uh, niciodată nu e prea devreme pentru că întotdeauna trebuie să te pregătești cât mai bine și există negocieri pe diferite dosare legislative în curs și împărtășesc de altfel sentimentele ale colegilor și anume că încă nu s-a înregistrat suficient uh, progresul președinția română. Da, nu-i din vina dumneavoastră. Așa că trebuie să mai uh, dăm bătaie și să accelerăm uh, toată munca Asta, bun, o va face uh, noul Parlament, noi colegi din această comisie. Um, altceva. Au fost foarte multe chestiuni controversate care au fost dezbătute, uh, printre care alocarea fondurilor de coeziune la rețeaua TNT și uh, facilitatea conectarea Europei. Și întrebarea mea este următoarea. Cum s-a derulat cooperarea în ultimii ani? cu colegii de la DigiMove. Și considerați eventual și dumneavoastră că, așa cum consider eu, că e o poveste de succes faptul că s-au absorbit toți banii în cadrul uh, facilității conectării Europei care au fost uh, dedicați uh, proiectelor de transporturi? Ce părere aveți? Trebuie să continuăm pe această cale sau poate dintr-o dată avem niște dubii? Aș vrea tare mult să îmi răspundeți așa, deschis. Și un alt aspect controversat. O, există o listă în regulamentul ă, de dezvoltare regională. Noi săptămâna viitoare va trebui să dezbatem și dorința noastră este să menținem linia de gândire a comisiei și să nu fie modificări. Uh, spre exemplu, va fi interzis să se ofere finanțare pentru activități legate de combustibilii fosili sau pentru activități uh, aeroportoare la nivel regional sau Vreau să știu care sunt argumentele pro și contra. Eventual, dacă ne mai puteți explica încă o dată care a fost logica comisiei de a da dovadă de o atitudine mai strictă în ceea ce privește lista aceea de activități neeligibile. Și în final, dar nu în cele din urmă, în mai 2016, agenda urbană a fost lansată cu diferite parteneriate tema- tematice. Și eu cred că acum ne aflăm într-un moment în care putem să fructificăm toate rapoartele care au fost înaintate referitor la aceste parteneriate, schimbul de informații, de competențe, dorința de mai bună reglementare și întrebarea mea este următoarea. Cum anume Parlamentul acesta poate să se implice în toate aceste activități, cum am fost informați despre rezultatele acestor parteneriate. Vreau să știu, pregătiți niște rapoarte sau uh, veți fi în măsură să le mai prezentați raport Parlamentului nostru, care totuși a militat pentru a avea această agendă urbană. Pentru că mă gândesc că atunci când discutăm despre mai bună reglementare, trebuie să fructificăm toate rezultatele obținute, nu? pentru că acestea au fost solicitate de autoritatea de legiferare. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și vă urez mult succes în pregătirea uh, uh, viitorului după 2020. Uh, însă vreau să vă spun încă de pe acum că eu n-am să mai fiu uh, prezent în Comisia Regii și vă urez tuturor mult succes și mult noroc! all the time we think about the campaign or who will be. Mulțumesc foarte mult. Da, mereu uh, când vorbim de campania electorală știm că unii vor, se vor întoarce, unii nu, e ceva normal. Și adevărat că e, ședința noastră e printre ultimele ale Comisiei Regii. Doamna Maletici, aveți cuvântul. Lamat. Mulțumesc uh, pentru prezentare, domnule Lemaitre. Ați uh, comparat situația actuală cu plățile în 2003, 2013 cu 2030. A spus că pentru 2013 a fost, uh, situația a fost bună, însă la 20-25 după al 5 an de implementare nu este un uh, um, rezultat bun. Trebuie făcut uh, ceva mai mult chiar și în Parlamentul European. Am început în 2015, la începutul uh, uh, perioadei, am solicitat, uh, am întrebat Comisia ce se întâmpla cu implementarea, însă doamna comisar venea și ne prezenta rezultatele pentru perioada 2007-2013. De fiecare dată când începem o nouă perspectivă financiară, lucrăm în continuare la cea veche și asta um, um, încetinește implementarea în noua perioadă. Mă întreb uh, ce, se, ce veți face acum pentru a nu se repeta aceeași eroare în noua perioadă. Una dintre măsuri este să se înceapă programarea cât se poate de repede, dar după cum spunea doamna Creel, uh, Uh, negocierile la CPR uh, nu sunt încheiate acum, iar acum, în planul dumneavoastră, ați spus că până la sfârșitul lui iunie vă așteptați la uh, să vi se propună ținte de termene pentru programe de parteneriat și în prezentarea de la în prezentarea am văzut că vreți până în iunie prime proiecte de, proiecte de parteneriat. Asta ar fi excelent. Să le primim acum, să punem uh, presiune asupra statelor membre, să uh, punem accentul pe parteneriate, pe programe, pentru că ele în 2020 uh, trebuie începută pregătirea proiectelor și în 2021 ne așteptăm la implementarea lor pe teren. Nu vrem să ne confruntăm cu aceleași dificultăți în noua perioadă. Deci trebuie să accelerăm totul și ceea ce ne prezentați vine prea târziu. Termenele pe care ni le-ați prezentat, prea târziu. Înțeleg că uh, nu avem acest acord privind uh, CPR, însă avem uh, unele priorități tematice comune, știm că există proiecte care trebuie să acopere proiect, domeniile în care avem uh, proiecte și proiecte în pregătire. De ce? Deci să nu se pună presiune asupra statelor membre imediat și să nu așteptăm până în 2020. Uh, Mulțumesc, acestea au fost întrebările. Vă rog, vă dau cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc. Au fost patru intervenții, dar uh, multe, mult mai multe întrebări. Aș vrea să spun că sunt foarte mulțumit de atmosfera de astăzi uh, aici. E specială și ar fi bine dacă ar putea fi transmisă și următorului uh, Parlament European. Și cred că asta ar face dezbaterea noastră și mai plăcută. Domnule Van Nistelrooy. Aveți dreptate uh, în ceea ce privește programul de sprijin pentru reforme pe care l-am propus ca un nou instrument pentru Uniunea Europeană. Uh, el are menirea să stimuleze reformele la momentul potrivit în statele membre. A trebuit să recunoaștem uh, colectiv că dinam, dinamica sau dinamismul reformelor este insuficient în Uniunea Europeană și tocmai de aceea am considerat că trebuie să uh, introducem stimule, stimulente suplimentare, dar pozitive pentru uh, statele membre, astfel încât ele să ia în serios recomandările specifice pentru fiecare țară și să le și pună în aplicare. În ceea ce privește distribuția sarcinilor între programul de reformă și politica de coeziune a viitorului, pe de altă parte, deci cum vedem noi lucrurile este că programul pentru sprijin pentru reforme nu ar uh, fi legat de investiții specifice. După cum știți, multe reforme nu sunt uh, nu țin de a cheltui bani, ci sunt uh, reforme legislative și ar exista uh, stimulente financiare chiar și pentru a schimba uh, reglementările, de exemplu, pe piața muncii. Și este ceva ce politica de coeziune nu poate face nici azi, nici mâine, deoarece politica de coeziune ține de investiții în capital uh, fizic și uman, dar în mod concret și uh, este legată fie de cheltuieli specifice, fie de uh, rezultate specifice produse. Deci aș prelua metafora dumneavoastră și aș spune că sunt uh, două aspecte diferite ale aceleiași monede. moneda fiind toate acele măsuri utile astfel încât Uniunea Europeană să se dezvolte mai dinamic atât la nivel economic cât și la nivel social. Un comentariu suplimentar pe acest subiect după cum știți, în perioada actuală avem posibilitatea sub uh, Fondul uh, Social European și obiectivul tematic 11 putem sprijini reforma uh, administrației publice și consolidarea capacității administrative. Este um, ceva ce nu ar mai fi finanțat sub politica de coeziune, ci prin programul de sprijin pentru reforme. În al doilea rând, așa este, nu m-am referit la rezerva de performanță și <clears throat> la cum arată lucrurile. Este o sarcină pe care o avem pentru acest an. Vom primi date din partea statelor membre la finalul lunii iunie din acest an, prin raportul anual de implementare, și în aceste rapoarte statele membre ne vor spune care au fost rezultatele privind diferiți indicatori de performanță la finalul lui 2018. Nu avem încă toate informațiile la acest, pe acest subiect. Avem câteva elemente, dar uh, încă sunt fragmentate. Anticipez că probabil vom avea unele deficiențe, deci nu vom atinge ținta, poate 80% din țintă, pentru aproximativ o, o treime din cadrele de performanță. Asta înseamnă că am luat rezerva de performanță de la anumite axe de performanță pentru a le redirecționa către axe, de, axe prioritare mai performante care ar fi alese și decise împreună cu statele membre. Deci ar fi nevoie de schimbări de program când ar, va fi momentul. Avem termene foarte scurte la comisie, dar este un proces mecanic. Știm Uh, care sunt uh, țintele, sunt cantitative și putem să vedem dacă ceea ce s-a făcut până acum este suficient de aproape de aceste ținte sau nu. Dacă nu, regulile sunt foarte stricte, uh, ei cei 6% și îi pui altundeva. Nu aș vrea să fac speculații referitor la cât de mulțumiți vom fi de rezultatul acestui proces. Însă, este clar că nu va fi vorba de multă gândire strate strategică. Vor fi simple măsurători bazate pe modul în care am definit uh, țintele. Și multele dintre aceste, multe din aceste ținte sunt finan, financiare. Ați cheltui, dacă cineva a cheltuit suficient de repede banii uh, într-un domeniu sau altul. Deci s-ar putea să ne mm. regăsim în situația în care nu suntem, în care să nu fim um, foarte mulțumiți pentru că anumite zone n-ar beneficia de pe urma rezervei de performanță. Îmi închipui că ar putea exista cazuri în care am luat bani de la o dezvoltare durabilă, combaterea schimbărilor climatice și așa mai departe. Nu vreau să speculez, dar e probabil să existe astfel de situații. Deci să luăm bani dintr-un loc și să uh, îi dăm pentru unele uh, proiecte rutiere suplimentare, vă dați seama ce dilemă am avea. Domnul Van Nistelrooy, Parlamentul ar juca un rol aici? Sau doar am, uh, am fi spectator de pe margine? Cu siguranță uh, vom dori să vă punem la curent uh, referitor la analizele făcute. Însă, încă o dată, adaptările se fac uh, mecanic. Este un proces în care nu e loc de um, um, interpretare referitor la atingerea sau nu a obiectivelor singurul element unde va fi loc de a lua decizii este unde se duc banii, de unde ei, asta intervine automat. Însă, apoi unde îi realoci în zonele performante, în sectoarele performante, e bine, aici va fi loc de um, a face anumite alegeri. Și vorbim de facto despre modificarea programelor operaționale și acest lucru se va face în modul obișnuit între statele membre care vor face o propunere către Comisia Europeană și noi vom vedea dacă ea este justificată. Referitor la ce am propus pentru viitor, am propus altceva pentru viitor, iar modul în care va funcționa rezerva de performanță în, în modul în care a funcționat rezerva de performanță în trecut uh, a jucat un, va juca un rol uh, pentru modul în care vom acționa în viitor. Noi uh, sperăm să putem acționa mai inteligent în viitor prin revizuirea la mijlocul perioadei și prin abordarea 5 plus 2 pentru că oferim marjă pentru decizii referitoare la noile priorități și nu le legăm de o abordare pur și simplu mecanică de a evolua, evalua lucrurile. Mă bucur că v-ați referit la ministrii de finanțe și la interesele lor. Poate că nu m-am exprimat suficient de clar când, uh, în ceea ce am spus. Vorbeam despre a ne asigura că în viitor nu vom avea un uh, fenomen astfel încât investițiile sprijinite din fondul de coeziune să dispară până când, uh, pentru un an sau doi, până când se mm, intervin noile programe. Am propus reguli mai flexibile pentru a permite ca proiectele lansate sub o perioadă să continue financiar și în practică și în următoarea perioadă. Însă, toate fondurile prevăzute pentru perioada 2014-2020 trebuie cheltuiți eh, sub această perioadă de programare – și nu trebuie amânată. Ce ne dorim este exact uh, opusul, ca în viitor banii să fie cheltuiți mai repede. Însă asta ne-ar ajuta să uh, se înceapă cu noua perioadă mult mai repede, pentru că proiectele ar fi deja în curs și uh, se poate ajunge la uh, solicitări de rambursare foarte rapid în prima perioadă de program, în următoarea perioadă de programare. Uh, Până acum, acest principiu că puteai să transferi un proiect către următoarea uh, perioadă era o excepție foarte rară. Erau proiectele pe etape. Acum va fi mai natural să se întâmple asta. Și noi credem că este în uh, interesul uh, general să existe o activitate mai uh, uniformă, repartizată. Cred că asta se referă și la uh, ce spunea doamna Maletici. Sunt de acord cu dumneavoastră. 2007-2013 n-a fost motiv de laudă, 25%, dar uh, aș vrea să spun măcar că e mai bine decât uh, unde ne aflăm astăzi. Și asta în ciuda crizei din 2009, care știm că a avut uh, un efect semnificativ uh, asupra uh, investițiilor în statele membre. V-ați referit la 2015 și la faptul că în 2015 cu toții ne concentram pe a încheia 2007-2013 cu bine. Sunt de acord, da. Care a fost obsesia noastră? Să evităm la finalul perioadei enorme pierderi de mijloace din politica de coeziune, ca miliarde să nu rămână neabsorbiți. Și cred că a fost important să uh, ne asumăm acest risc în momentul respectiv, iar uh, rezultatele au fost încurajatoare. Pentru că, până la urmă, perioada 2007-2013 va avea o rată de absorpție totală de peste 99%. Deci vor fi foarte reduse fondurile neabsorbite. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să găsim o cale pentru a privi către viitor, nu întotdeauna să ne uităm înspre trecut, ci să ne asigurăm că uh, sunt absorbiți banii. În această perioadă avem timp, timp suplimentar și cred că la final nu vom avea această dificultate cu absorpția. Tocmai de aceea, începând de acum deja, ne uităm uh, hotărâți către viitor și exact acesta este și uh, obiectivul la ceea ce v-am prezentat. Să avem deja acum, mult mai devreme decât în trecut, opoziția Comisiei față de statele membre, ce credem noi că sunt prioritățile, să uh, punem presiune asupra statelor membre să se gândească deja de acum la cum vor să folosească um, cele 18-21 21 de luni până la finalul lui 2020 și să punem presiune uh, pentru ca obiectivul nostru final să fie să fim pregătiți să adoptăm acorde de acorduri de parteneriat și programe operaționale exact la finalul lui 2020 sau la începutul uh, perioadei de programare. Însă, bineînțeles, noi nu putem să le dictăm statele, statelor membre cu ce viteză să uh, interacționeze cu noi. Tocmai de aceea le solicităm un calendar. Acesta, ca primă dată țintă, ar include ar, deci prima dată țintă pe care vrem să o aflăm este când statele membre ar vrea să ne trimită o, un prim proiect de programe operaționale și de acorduri de parteneriat. Și, bineînțeles, sperăm că statele membre vor stabili această dată cât se poate de rapid și că va fi măcar în acest an, bun, să spună până în octombrie 2019 venim cu un prim proiect de text pentru a putea începe să discutăm mai concret. Ați întrebat ce altfel de măsuri, ce alte măsuri luăm pentru a îmbunătăți șansele ca următoarea etapă să, următoarea perioadă să înceapă într-un mod mai dinamic. Ei bine, încercăm să uh, încurajăm statele membre să își uh, uh, identifice slăbiciunile în capacitatea administrativă. Statele membre știu care sunt structurile administrative în care ar trebui să investească pe baza punctelor slabe actuale și noi sugerăm să facă asta deja acum. Și vom ajuta statele membre în acest sens. Am recrutat și OCDE-ul sau am, am, avem o cooperare cu OCDE-ul pentru a avea o strategie clară referitoare la îmbunătățirea capacității administrative acolo unde este ea necesară înainte să înceapă perioada. și vom începe cu aceste acțiuni în lunile ce vin. Acum, în ceea ce privește întrebarea destul de legitimă privind uh, nivelul de ambiție și optimismul uh, pe care la, despre care vorbea doamna Crel. Da, sunt de acord. Este un calendar uh, optimist. Uh, nu credem că putem fi mai ambițioși decât atât. Și da, până la urma urmei, succesul acestei abordări va depinde de doi factori. Întâi, statele membre individuale și în ce măsură sunt de acord cu această ambiție și se organizează pentru a o și face să devină realitate. Vom vedea asta cu foile de parcurs. Și al doilea factor este cel referitor la calendarul pentru a se ajunge la un acord. După cum spuneți pe bună dreptate, un acord pentru CFM. Și Ceea ce ați spus uh, este că acordul privind elementele principale ale CFM s-ar putea să vină foarte târziu. Da, e posibil să uh, avem întârzieri în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Însă, cred că este fezabil să continuăm să facem uh, progrese în aceste discuții bilaterale privind legislația CPR, FEDER, uh, um, FSE+, în paralel cu discuțiile privind uh, CFM-ul. Da. Din câte știu eu, Parlamentul și Consiliul tocmai au ajuns la un acord privind InvestEU. Asta arată că poți ajunge la multe acorduri fără să, sau poți să decizi multe lucruri fără să uh, existe un acord privind CFM. Știm că în ceea ce privește politica de coeziune, în mod special, uh, mai multe, mai multe chestiuni uh, la nivelul Consiliului au fost condiționate de dezbaterea privind CFM-ul însă cred că primele trialoguri uh, politice au arătat că multe lucruri din prevederile detaliate pot fi uh, uh, făcute pentru a fi pregătiți să ajungem la un acord final privind prevederile legislative cât se poate de repede după ce va fi fost adoptat CFM-ul. Sigur este de asemenea că nu vom putea să adoptăm programe operaționale și acorduri de parteneriat în mod formal până când nu vom avea legislația aferentă. Însă, nu cred că asta ar trebui să ne limiteze nivelul de ambiție în momentul de față. Ar trebui să folosim cât mai bine uh, ce avem, să progresăm în paralel și să Și asta bazându-ne pe anumite ipoteze. Este clar că nu vom putea să cădem de acord cu statele membre asupra unor cifre detaliate, pentru că până când nu avem CFM-ul, nu vom ști care vor fi alocările naționale, nu vom ști nici care vor fi nivelurile de concentrare tematică. Nu știm care va fi definiția fiecărui obiectiv Uh, de politici și care cheltuieli sunt, intră în aceste în acestea și nu. Nu știm care vom fi uh, criteriile de excludere pentru anumite tipuri de cheltuieli. Toate acestea, la final, deci, vor trebui uh, adaptate pentru a se adopta și detaliile programelor operaționale. Însă eu cred, sincer, că se poate face cât se poate de repede, dacă până atunci avem un dialog uh, necesar și de calitatea necesară privind uh, cu statele membre, privind cheltuielile de coeziune, prioritățile și anumite indicații ale defalcării mijloacelor financiare pe diferite programe operaționale și priorități. Dacă îmi permiteți să vă întrerup, uh, doamna Crel întrerupe nu prea cred asta, dar cum doriți să dialogați cu statele membre și să vorbiți despre acorduri de parteneriat în momentul în care 14 state membre nici nu concep așa ceva, un acord de parteneriat. Și nu am putut ajunge la un compromis pe această chestiune. Parlamentul și, bineînțeles, Comisia doresc ca fiecare stat membru să aibă un acord de parteneriat, dar numai jumătate dintre statele membre sunt pentru așa ceva. Poate ar fi bine uh, să începem cu asta, asta să fie începutul procesului și poate în octombrie, noiembrie sau mai târziu, știu și eu ce se va întâmpla. Nu, cred, nu sunt prea optimistă, dar cred că statele membre trebuie să, să, să facă ceva în acest sens. Mă bucur foarte mult că ați menționat acest element. Pentru că ăsta ar fi într-adevăr un uh, test decisiv pentru statele membre. Doresc sau nu să fac așa ceva? În primul rând, eu nu cred că 13 sau 14 state membre refuză acordul de parteneriat. Uh, la Consiliu s-a gândit o soluție de acest uh, gen, dar nu cred că în sine 14 state membre ar fi împotriva acestui lucru. Spun asta în contextul strategiei globale. De ce este un test decisiv? Pentru că este foarte clar că din perspectiva Comisiei, dacă statele membre, care în parte, nu pot să ne spună ce uh, abordare strategică au pentru politica de coeziune în viitor, nu avem nicio discuție de purtat. Nu vom accepta să începem să discutăm pe baza unor programe operaționale cât se poate de vagi. Dorim să știm abordarea globală a fiecărui stat membru în parte. Nu înseamnă asta că va fi neapărat un acord de parteneriat uh, ca atare sau altceva. Nu. Sper totuși că statele membre, până la urmă, vor da dovadă de pragmatism și vor vedea că este în interesul lor propriu să înceapă să se gândească cu seriozitate la o strategie și nu să reacționeze precipitat și să treacă direct la detalii. Sunt și state membre care au anumite marote, anumite proiecte pe care vor neapărat să le susțină. Bine, eu să știți că nu sunt totuși pesimist mă gândesc că până la urmă statele membre o să își dea seama și o să recunoască că trebuie să discutăm pe fond uh, în contextul discuției despre parteneriatele, acordurile de parteneriat. Și astfel să deblocăm aceste discuții bilaterale. Domnul Van Miltenburg, dumneavoastră ați înțeles într-adevăr corect cum că, de fapt, eu implicit am lansat un apel pentru a ne întoarce la regula N plus 2. Însă vreau de asemenea să subliniez că noi înșine am propus ceva treptat și nu brusc, în sensul revenirii la această regulă, ceva care să nu tulbere prea mult. Ideea este acela, aceeași, același obiectiv rămâne în picioare, să avem N plus 2 până la sfârșitul perioadei, dar nu știm cum ne vom întoarce la această situație de N plus 2. Rămâne de văzut și de dezbătut. Privitor la transferul pentru facilitatea de conectare a Europei. Doriți un răspuns informat, îmi închipui, ca și pe orice altă întrebare, însă aș vrea să fiu cât se poate de cinstit cu dumneavoastră. Propunerea Comisiei este aceea de a avea un transfer care a avut deja loc pentru perioada actuală. În acest sens, noi considerăm că a fost un mecanism bun, cu rezultate pozitive. Asta credem. Sincer însă, astăzi nu știm cu absolută siguranță dacă bugetele deja transferate către statele membre vor fi cu adevărat respectate pentru fiecare stat membru în parte. S-ar putea ca unii să aibă un pic de câștigat și alții de pierdut. Rămâne de văzut pe viitor și asta va depinde de punerea în aplicare cât se poate de concretă a proiectelor care au fost uh, alese. Pentru noi asta face parte din regulile jocului. Am uh, zis că bugetele alocate pentru fiecare țară vor fi, să zic, uh, protejate pe un timp de patru ani în cadrul cadrului financiar multianual actual. Pe noi nu ne preocupă această uh, reîmpărțire a cărților, cel puțin nu situația de față. Deci, ce pot să spun? Serviciile Comisiei au lucrat foarte bine împreună pe acest dosar și suntem destul de încrezători cum că până la urmă vom reuși pe de o parte să respectăm așa cum trebuie bugetele alocate național și pe de altă parte că vom avea o implementare așa cum se cuvine a proiectelor care au fost alese și selecționate. Privește activitățile non-eligibile, neeligibile. Mă bucur că foarte mult că ați menționat acest aspect. Sincer să fiu, Nu suntem foarte impresionat de ce sugerează raportorul. Uh, din potrivă, suntem chiar îngrijorați, foarte îngrijorați. Abordarea sugerată de către raportor este una care privește mai mult spre trecut și nu spre viitor. Mult prea conservatoare și mult prea permisivă când vine vorba de banii europeni și de ce, la ce trebuie să servească acest, aceștia. Ați menționat uh, câteva domenii unde ar trebui să se vorbească din nou despre eligibilitate conform raportorului. Și pot să mai adaug ceva pe această listă. Și aici, tocmai pentru a vă demonstra de ce nu ne place mai deloc direcția pe care o ia acest dosar în Parlament gropile de gunoi și acestea ar putea fi eligibile în uh, viitor. Trebuie să ne punem o întrebare fundamentală. Dorim oare ca politica de coeziune să se alinieze pe deplin strategiilor noastre cele mai importante, fundamentale, esențiale sau nu? Și aici e vorba despre două dintre ele. În primul rând, noi nu dorim să pierdem la capitolul inovație și tehnologie în această cursă. Ne dorim deci o Europa inteligentă, Smart Europe. Pe de altă parte, dorim o Europa durabilă, verde, ecologică, cu atenuarea efectelor schimbărilor climatice, strategia pentru materialele plastice, etc., etc. Acestea sunt strategii pentru noi de badă. Bineînțeles că știm că există presiuni actualmente. Vom vedea ce se va petrece și în, uh, cu negocierile din actualul CFM. Însă, având în vedere aceste incertitudini, trebuie să ne gândim cu multă atenție sau să fim atenți la ce, pentru ce cheltuim banii de coeziune. E nevoie de ambiție, într-adevăr, dar mai mult decât atât e nevoie de coerență și consecvență în urmărirea priorităților fundamentale ale UE. Și, și în acest sens am fost mult mai selectiv decât în trecut și atunci, în acest sens, n-ar trebui să mai finanțăm pe viitor tehnologii legate de fosilii, de resursele fosile, n-ar trebui să mai finanțăm aeroporturi regionale, prop de gunoi, deci pentru depozitarea deșeurilor și așa mai departe. Deci, aici cred că atingem un uh, punct esențial în dezbaterea care ne așteaptă și anume e vorba de cum va evolua politica de coeziune în viitor domnul Van Nistelrooy. Ați vorbit despre Fondul European de Dezvoltare Regională, ați vorbit despre olandezi care se concentrează pe inovație și așa mai departe. Dacă ar trebui să... am putea să contopim cele două, am putea să accelerăm această tranziție de la resurse fosile pe termen lung, deci către uh, lucruri mai durabile. Asta știți bine că necesită timp preconizați, deci o perioadă de tranziție. Ați vorbit despre deșeuri. Comisia a tot finanțat uh, proiecte în domeniul uh, gestiunii deșeurilor și așa mai departe. Și acum, cum ar fi să combinăm Fondul European de Dezvoltare Regională cu politica de coeziune și, în acest sens, pe de o parte, doriți ca cu acest fond să rezolvați totul din uh, provocările actuale. Pe de altă parte, există probleme foarte mari cu tratarea deșeurilor actualmente. De exemplu, apa nu se scurge suficient de bine din, uh, din gropile de gunoi și spațiile de stocare, deci sunt probleme cu deșeurile. Și deci, cred că ar trebui să acționăm într-un spirit al compromisului. Poate chiar asta se va întâmpla săptămâna viitoare. Permiteți-mi să resping această afirmație cum că problema este că avem un singur regulament pentru Fondul European de Dezvoltare Regională și Coeziune. Pentru mine nu asta e problema. Problema este alegerea politică pe care o efectuăm. Deoarece cheltuielile aprobate în cadrul politicii de coeziune pot să se facă foarte bine și sub egida FEDER. Deci nu asta e problema. Problema este să definim ce fel de proiecte de mediu în cadrul politicii de coeziune doriți să fie susținute. Și încă o dată, punctul de plecare ar trebui să fie obiectivele inițiale pe care ni le-am propus am zis că până în 2035, dacă nu mă înșel, vorbim tot despre deșeuri, până în 2035 am hotărât că 10% din deșeurile reziduale vor fi putea stocate în gropi de cu noi. Astăzi suntem uh, foarte departe de acest obiectiv. Avem o serie de capacități de stocare de acest gen a deșeurilor care uh, sunt absolut disproporționate. Deci pentru mine să cheltuiești pentru o nouă groapă de gunoi mi se pare o lipsă de coerență față de acest obiectiv de a reduce capacitatea respectivă pe care ni le-am fixat noi înșine. Deci cu un obiectiv clar uh, cuantificat. Anumite state membre sunt foarte atente la acest aspect și da, aș menționa în acest context cum se numește acele, acele deșeuri uh, care sunt incinerate. Incinerarea deșeurilor. Anumite state membre doresc ca această practică să continue pe următoarea perioadă de programare. Dar dacă ne uităm la țintele noastre de reciclare, uh, pentru 2030-2035 și în comparație cu situația actuală, asta ar însemna să avem uh, niște o supracapacitate când vine vorba de incineratoarele de deșeuri. Deci, ce înseamnă asta? Să cheltuiești bani europeni ca să uh, mărești o capacitate care deja este mult prea uh, supradimensionată. Bine, este, știu bine, un uh, aspect cât se poate de delicat și sunt convins că vom ajunge până la urmă la un compromis rezonabil. De asemenea, dumneavoastră, Comisia Regii, și mă refer de fapt la domnul Van Miltenburg, care nu este membru, uh, aici, dar uh, dacă doriți uh, pot să vă transmit uh, tot ce înseamnă agenda urbană și activitățile tematice respective despre care m-ați interpelat. Deci, mm, da, putem să discutăm despre asta anul acesta. Eu cred că cu asta... A, nu și m-aș adresa domnului Ivan Nistelor în ceea ce privește acțiunile pregătitoare cu restul lumii. Da, dacă doriți, la un moment dat vă putem transmite o evaluare a situației. Da. Mai acceptați o întrebare? Foarte pe scurt. Despre aceste obiective ne-ați spus că până în 2020 sau 2030 va trebui să atingem o, o, un obiectiv de reciclare care din capul locului s-a dovedit uh, nerealist și e prima dată când ne fixăm astfel de obiective practic greu de atins, imposibil de atins. Și nu exclu nici țara mea, Germania, care până una alta este pionier în materie de economie circulară, Germania fiind una dintre țările care și-a delocalizat deșeurile în China până când chinezii uh, au spus gata, nu mai vrem gunoiul vostru și ne-am dus uh, în Malaezia, nici acolo nu mai vor deșeurile noastre. E adevărat că în perioada de tranziție nu avem nevoie de a incinera deșeurile există între timp suficiente tehnologii noi, astfel încât uh, prin uh, incinerarea deșeurilor să se obțină energie. Ar trebui, mai ales pentru plastic, ar trebui să fie o posibilitate pentru ca țările care nu pot să uh, construiască proprii propriile lor instala, astfel de instalații, pentru că sunt foarte scumpe, să aibă posibilitatea de a mm, finanța aceste instalații prin fondurile de coeziune sau regionale. Asta ar permite pe termen scurt și mediu să se rezolve această problemă și să se um, uh, să se producă și energie. Um, cred că obiectivele privind economia circulară nu vor fi uh, atinse în anii imediat următori. Doriți să reacționați? Pentru că sunteți de acord. Sunt de acord că va trebui să ajungem la un compromis uh, rezonabil, dar, încă o dată, nu ar trebui să pierdem din vedere obiectivele pe care noi ni le-am fixat eu nu judec acum dacă aceste obiective sunt realiste sau nerealiste pentru anul 2035. Eu acum vorbesc despre ce au de decis legiuitorii, Consiliul și Parlamentul. Ei au fixat aceste obiective. Sunt obiective uh, clare când vine vorba de deșeuri. Astfel aș mai adăuga un lucru. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Zeller această tehnologie este cât se poate de costisitoare. E adevărat, deci nu e o investiție pe 5 sau 10 ani, ci ceva ce ne va servi pentru multă vreme de acum înainte și la un moment dat s-ar putea ca aceste instalații să fie cât se poate de ineficiente și costisitoare. Și politica de coeziune poate nu o să mai fie acolo să ajute la menținerea și mentenanța acestor instalații. Cât privește aceste investiții, uh, cele mai mari presiuni se exercită dinspre țările baltice la acest capitol. Trebuie să fim foarte atenți la ce fel de stimulente și supracapacități acordăm și creăm. Astăzi avem două incineratoare imense în două dintre cele trei state membre. Dacă totuși vrei să atingi ținta de reciclare pe care, ai, uh, care a fost propusă și dacă ne uităm și la demografie, aceste state membre, demografic vorbind, ele nu prea se dezvoltă. Este mai mult o pantă descendentă cu siguranță aceste două imense incineratoare vor acoperi și depăși cu totul nevoile de incinerare a deșeurilor nu numai în două, ci în trei state membre, trei state baltice. Dorim noi încă alte incineratoare de acest tip în uh, statele baltice sau nu? Și vreau să vă spun încă ceva, în sensul că da, astăzi statele baltice sunt foarte în urmă când vine vorba de reciclare. Țintele lor sunt extrem de eh, scăzute, mai puțin de 25%, obiectivul fiind de 75%. Ce fel de stimulente mai dăm noi când finanțăm incinerarea deșeurilor, care este calea cea mai simplă și simplistă de a evita reciclarea? Până la urmă însă, da, știu că va trebui să discutăm și tot așa să ajungem la un compromis. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule Lemaitre pentru această dezbatere așa de interesantă. Este probabil uh, discuția de care aveam nevoie, așa cu titlul de concluzie, atâtor și atâtor discuții legate de CPR, coeziune, fondul de dezvoltare regională și cred că pozițiile sunt destul de clar exprimate. Mulțumesc deci foarte mult pentru că aveți o abordare cât se poate de optimistă când vine vorba de planificarea următoarei perioade de programare. Mult succes în aceste eforturi și ne oprim aici cu ordinea noastră de zi. Vreau să vă întreb dacă la diverse cineva vrea să spună ceva. Nu. Vreau să vă reamintesc că următoarea noastră ședință, ultima din acest mandat, al Comisiei Regii va avea loc aici, la Bruxelles, pe 11 aprilie, de la 10 dimineața încolo. Doamna președinte, mulțumește cu amabilitatea interpreților. Vă mulțumim și la revedere!